Abstimmung. Äh, bevor wir aber mit der Abstimmung So, jetzt? Ja. Nochmal alle herzlich willkommen. Ich hoffe, alle haben sich erholt. Încă o dată bun venit, sper că toată lumea a reușit să se relaxeze și începem acum cu votul pentru Orizont 2020. Domnul raportor, domnul Bușoi, se află în sală. PP-ul nu e de acord cu amendamentele 2 și 3 de compromis, iar socialiștii sprijină amendamentele 1, 2 și 3. Putem să începem cu votul sau dorește domnul raportor să ia cuvântul înainte de a începe, foarte pe scurt. Very quickly, I would like to thank to all uh, shadows and Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și secretariatului comisiei noastre pentru că au muncit din greu ca să mă ajute. Sunt multe compromisuri cu ajutorul cărora poziția noastră va fi apărată la ITRE și se vor investi mai mulți bani în uh, proiecte importante. Mulțumim, începem cu punctul de pe ordinea de zi 15, stabilirea Orizont 2020. Începem cu amendamentul 67 pentru, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. La 69. S-a deschis votul.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 A votat toată lumea. S-a închis votul. 12 voturi pentru, 6 împotrivă. Și cu asta s-a adoptat. Trecem la 74. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la 76. A votat toată lumea. S-a închis votul. 10 voturi pentru, 13 împotrivă, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament consolidat 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și atunci ajungem până la amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la... Nu, se dorește o verificare la 96. Verificăm 96 electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 11 voturi pentru, 14 împotrivă. Se respinge. Trecem la 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, așa că votăm electronic la 98. Cred că e respins, dar votăm electronic la 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru, 8 împotrivă. 3 abțineri se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 100. 100 și 103 sunt identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 100 și 103, verificare electronică. A votat toată lumea? S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 9 împotrivă, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, Nu e clar, cred că se respinge, dar verificăm electronic la 105. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 <clears throat> de voturi pentru, 17 împotrivă. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic la 109. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, 116. Votăm amendamentul 116. 116. Pentru? O sută 115 e pe cealaltă pagină. Noi votăm 116 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 117. 119. Împreună pentru Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 115. Acum urmează pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 120 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 121 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. O sută douăzeci și doi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O sută douăzeci și trei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotrivă, verificăm electronic la 125, vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat, Peter Lize are cuvântul. Am o scurtă observație în ceea ce privește acest amenda amendamentul consolidat 2 și 3. Președintele, coordonatorii și raportorii au primit ieri un e-mail din partea raportorului din Comisia Jurii. Întrebarea e următoarea. Are de-a face mm, cu aspecte etice, uh, și juridice. Am vrut să atrag atenția asupra acestui e-mail, astfel încât și colegii să fie informați. Există niște interpretări diferite, dar Comisia Jurii a ajuns la o decizie pe care noi putem să o ignorăm. Dar colegii care nu vor să ignoreze această decizie trebuie să voteze împotriva amendamentelor consolidate 2 și 3 și și pentru 600 26. 506. Mulțumim, Peter Lize, dar trebuie să ne punem întrebarea cum ar sta lucrurile dacă am gândit invers. Cum am putea ce fel de feedback am putea noi să primim de la Comisia Jurii. Da, mulțumim pentru aceste informații, dar nu ne simțim obligați pentru că aici am acceptat amendamentele și oricine poate să depună ce fel de amendamente dorește. Așa că votăm și asupra amendamentului consolidat numărul 2. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Verificăm. Vot electronic, amendamentul consolidat, numărul 2. A votat toată lumea? S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Și atunci trecem la amendamentul consolidat numărul 3. Cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Trecem la 136. Cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Se respinge. 8. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 9. Nu. Mă scuzați, nu mă pot concentra pentru că sunt foarte deranjat de zgomot. Colegii vorbesc la telefon, așa că verificăm încă o dată amendamentul 8, vot, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 56 pentru, nimeni împotrivă, e clar rezultatul. 9. Al raportorului, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158, 139 în bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 10. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, așa că votăm electronic la 140. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 143. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Cred că se respinge, dar verificăm electronic. 141. A votat toată lumea? Votul a fost închis. Douăzeci pentru 37 împotrivă. 142 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 144 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Bun, facem o verificare. Verificăm electronic la 144. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 10 voturi pentru, 49 împotrivă. Clar respins. Trecem la 11 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 154 devine caduc, trecem la anexe. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, 155 verificare electronică. A votat toată lumea, votul s-a închis și avem 29 de voturi pentru, 29 împotrivă, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri. Colegii mei de la D nu au votat, de aceea verificăm electronic la 165. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 169 pentru. Nu, verificare la 168. Eu văd deja că există o majoritate. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 13 împotrivă, o abținere. Vă rog să să-mi semnalizați și cu mâna felul în care votați. 169 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 169. A votat toată lumea? S-a închis votul. 31 pentru, 28 împotrivă. Se adoptă. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar verificăm electronic. Pentru că socialiștii nu au indicat. A votat toată lumea?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 abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge, spune președintele. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 196 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 199 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 200 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 202 Pentru împotriva abțineri se adoptă 203. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 204. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 pentru, împotrivă,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 Abțineri se adoptă. 221. Se adoptă. 222 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 200, 228. Cine e pentru? împotriva Abțineri se adoptă. 229 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 244 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem la 242. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 238 de cadou, 240 votăm. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 241. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 245. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239b pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 247. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 254. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 255 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 258. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 260 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 264 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Caduc 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 a fost retras și ajungem astfel, astfel la 268 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 267 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 269. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul consolidat 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și trecem la amendamentul 283 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 282 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 281 și 284 și 285 sunt identice și le votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru. Bun, haideți să verificăm, că, pentru că nici eu nu sunt sigur. 288, verificare electronică. A votat toată lumea, s-a închis votul, 39 de voturi pentru, 21 împotrivă. Se adoptă 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 290 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul consolidat 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și atunci trecem la amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 301 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 303 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 302 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 307 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 308 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 317 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 316 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 318 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 323 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 325 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 326 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 328 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 329 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 333 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 334 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 335 pentru, Verificare la 334. Trei sute treizeci și patru. Se adoptă. Trei sute Există o confuzie în legătură cu cifrele, așa că trebuie să votăm din nou. Mulțumesc! Bun, unde e problema? Interpretarea numărului a fost problematică. Bun, încă o dată, vot electronic, ca să ne fie clar tuturor. Amendamentul Julie Gerling, numărul 334, vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 38 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. 335 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 336 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 337 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 338 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 339 Îi număr și pe colegii care votează de două ori. Am văzut unii care votează și da și nu. Deci mai votăm încă o dată la 338. Vot electronic. 338. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 pentru, 35 împotrivă. Respins. 339 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 340 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 341 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 342 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 343 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 344 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 346 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 347 pentru, Bun, putem repeta. 346 vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 45 pentru, 15 împotrivă. Nu era foarte clar de aici de unde stau eu, stimați colegi. Trecem la 347 pentru... Nu, e caduc. 348 pentru... Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul numărul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și trecem apoi la amendamentul 353 pentru... Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 355 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 356 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 300... 358 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 359 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 367 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 368 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 369 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 370 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge, 372 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 371 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 377 pentru, împotrivă, ad, abțineri, se adoptă. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 380 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 381 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 382 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 383 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 384 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 385 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se respinge. 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la 41 pentru,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 împotriva abțineri se adoptă. Și acum am ajuns la votul final. Votul s-a deschis. Au votat toți colegii. S-a închis votul. 50 de voturi pentru, 1 împotrivă, 10 abțineri. Felicitări raportorului. Bun. Rămânem la același raportor și mergem mai departe cu punctul 17 de pe ordinea de zi și anume implementarea Orizont, punerea în aplicare a Orizont 2020 și începem acum votul. Dagegen, Enthaltung ist abgelehnt. 59 dafür. Jetzt... Verificăm încă o dată. 58. Verificare prin vot electronic. A votat toată lumea? Bun, da, cu mare majoritate a trecut 45 la 13 și nicio abținere. Deci uh, se adoptă. Bun, acum 59. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61. Pentru? împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 69 pentru. Verificăm cu vot electronic 67. A votat toată lumea, am închis votul.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 Împotrivă. Abțineri. Se uh, adoptă. 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, 8 uh, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 uh, uh, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 82. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 83. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 84. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 85. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 11. Bine, verificăm, verificăm, dacă doriți. Verificăm 85 cu vot electronic. A votat toată lumea. Bun, am închis votul și avem, da, 17 pentru și 44 împotriva. Deci a fost foarte clar că a fost respins. Bun, continuăm cu 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 uh, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotriva, abțineri, se uh, adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun, verificăm. Verificăm pentru că nu sunt convins. 104 uh, am deschis votul electronic. Se pare că a fost uh, admis. Bun, a votat toată lumea, am închis votul. Da, e clar, 54 la 7. Bun, 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotriva, abțineri, se uh, adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 1, acum, cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotriva, uh, se adoptă. 119, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, eh, 3. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 126. Pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 127. Pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 128. Pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 129. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 133 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 20, 121 pentru. Bun, 21, spune președintele, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 4. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Bun. Da, uh, 5. Cine e pentru? Amendament consolidat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 143 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 144. Pentru, împotrivă, verificăm cu vot electronic 144. A votat toată lumea? Am închis votul. Avem 31 pentru, 30 împotrivă. Deci se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Bun, verificăm cu vot electronic 146. 146. A votat toată lumea, am închis votul. Avem 32 de voturi pentru 28 împotrivă, o abținere se adoptă 145 pentru Împotriva abțineri, se adoptă. 147 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 148 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 150 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 149 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 153 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul 6. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 157 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 158 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 160 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru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 împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva uh, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotriva abțineri se respinge. Nu, bine, verificăm cu vot electronic 169. A votat toată lumea. Am închis votul. Bun, 29 pentru, 31 împotrivă, deci respins. Bun, 30 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 170 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 172 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 174 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 175 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 176 pentru, împotriva, abțineri. Bun, nu, verificăm pentru că n-am înțeles. Bun, verificăm cu vot electronic, a votat toată lumea. Am închis votul Bun, avem 36 pentru și 26 împotrivă, deci clar, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 184 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 185 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotriva, abțineri, se uh, adoptă. 32 uh, pentru, împotriva, abțineri, se uh, adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Uh, 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotriva abțineri, nu e clar, deci uh, verificăm cu vot electronic. Vă rog, 195 a votat toată lumea. Am închis votul și avem 38 de voturi pentru 24 împotriva. Deci se adoptă. 196 pentru împotriva. Abțineri se respinge. 197 pentru împotriva. Abțineri se uh, adoptă. 35 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă,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 împotriva, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru. Împotriva abțineri. Verificăm cu vot electronic. Bun. Vot electronic la 54. A votat toată lumea. Am închis votul. Da, 39 pentru, 22 împotriva. E, se adoptă. 56 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la votul final, vot electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. 62 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului pentru uh, o muncă grea, dar foarte bine făcută. Și ajungem acum la uh, programul nostru preferat, și anume Life Înainte să trecem la vot, aș dori să vă mai atrag atenția asupra faptului că amendamentele 63 până la 95 nu sunt nu au fost incluse pentru că așa a hotărât prezidiul. und 189 und 190 wurden zurückgezogen. Și mai departe, de la, și 89 a fost retras. Și atunci trecem la vot, regii 12 pentru. Dafür. Cine este pentru? Împotrivă? Bun, nu e clar, votăm electronic. No, we are in the middle of the vote, and after. Nu, nu, ne aflăm în plină votare. Nu, nu, n-ați, ați, ați cerut cuvântul în timpul votului, deci. Lieber Kollege, wir sind gerade mitten in der Abstimmung. Stimate coleg, ne aflăm în mijlocul votului. Degeaba vorbiți atât de tare, pentru că acum ne aflăm în proces de votare și după aceea vom accepta intervenția dumneavoastră. Încă o dată, vă repet, probabil nu auziți bine, ne aflăm în procesul de vot. Toți colegii au votat? Am închis votul. Bun. 34 pentru 20 împotrivă. Acum aveți cuvântul, vă rog. Bom, eh, eu eh, tive a oportunidade de enviar eh, uma mensagem a respeito da decisão de. Am transmis un mesaj legat de decizia de a nu admite 63, 64 și 65 și cum am spus în acel mesaj, cred că decizia este inacceptabilă, chiar și în lumina hotărârii biroului. Deci amendamentul 65 pe care l-am uh, propus și cred că și 63 și 64 uh, sunt în aceeași situație, în sensul că nu propun sume specifice pentru buget. Cred că asta este problema. Și cred că despre asta e vorba, că nu ar trebui în acest stadiu al negocierilor să menționăm o figură, o cifră specifică, mă scuzați. Însă, în amendamentul meu este altceva. Este o poziție politică, este o poziție de principiu. Și ce spunem noi este că, indiferent de ce resurse punem în cadrul financiar multianual, multianual uh, programul LIFE trebuie să aibă deci acestea nu sunt cifre bugetare, nu despre asta e decizia, e vorba de un principiu politic și prin urmare nu este niciun motiv pentru care această comisie să nu-l voteze, pentru că comisia este suverană, poate să decide dacă e pentru sau nu. Dar să nu admită votarea acestui amendament este inacceptabil. Vă mulțumim pentru intervenție, dar conferința președinților și și echipa de negociere și în Comisia pentru Buget s-a luat această hotărâre cu o majoritate și anume să nu numim nici sume, nici procente. Ne aflăm încă în stadiul de negocieri, așa că trebuie să acceptăm și să respectăm ceea ce s-a hotărât în aceste instituții vom, eu voi urma această linie pe care am hotărât-o și pentru acest vot. Și trecem mai departe la 86. Tachini. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Uh, amendamentul consolidat 4. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se admit, uh, adoptă, mă scuzați. Și acum, regii 14. Cine pentru? Împotriva, abținere, se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se respinge. Bine, verificăm 89 cu vot electronic. Am deschis votul, au votat uh, toți colegii, am închis votul și avem 34 la 27, deci se adoptă. Bun, 25 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 91 pentru. Bine, verificăm. Dacă doriți, nu e nicio problemă. A, a votat toată lumea, am uh, închis votul și avem 36 pentru, 24 împotrivă. Deci se adoptă. Și vă rog încă o dată să ridicați mâinile ca să vă pot și eu vedea. Vă rog. Bun. Ajungem la 91. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 3. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atunci dăm pagina și sărim la ITRE 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum avem 106 și 107 identice. Nu, nu, a, sunt caduce. Sunt caduce. Ă, la fel și următoarele. Foarte bine. Ajungem la buget 11. Nu, 167, zice președintele. Votăm 167. Cine este pentru? Deci supun la vot amendamentul 167. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Votăm uh, cu vot electronic, că n-am înțeles bine ce s-a întâmplat. 167. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Deci, 19 pentru, 38 împotrivă, deci se respinge. 168 acum, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, buget 11. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se admite. Se adoptă, mă scuzați. Acum, regii 15. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 119. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. acum. Trecem la 34 și I30 împreună. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 122 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Acum 123, 124 și regii 17 împreună. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 125. Bun, verificăm, verificăm cele trei cu vot electronic, deci 123, 124 și 17. Am deschis votul, a votat toată lumea, am închis votul și avem 37 pentru 24 împotrivă, o abținere, deci se adoptă. Bun, spuneam acum 125, 126, nu, nu, nu le supunem la vot și trecem mai departe la 35 și regii 19. Uh, Cine este regii 19? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum 36 și 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Acum ITRE 14 uh, pentru. Nu, nu, între 13, spune președintele. Cine e pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Acum între 14. Cine e pentru? Împotrivă abțineri. Na, nu e clar, deci verificăm cu vot electronic. Am deschis votul. Că n-am putut să văd cum ați votat. A votat toată lumea, am închis votul și avem 29 de voturi pentru 33 împotrivă, deci se respinge. Itre 15 acum, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 37 și regi 20, identice. Le votăm împreună cine pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 21 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Regi 22 pentru împotrivă, abține se respinge. 130 pentru, împotrivă, abține se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, Abțineri. Nu, nu știu, verificăm cu vot electronic 133, am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Da, 31 pentru, 30 împotrivă. Se adoptă. Bun, ajungem la amendamentul consolidat 8. Cine pentru? Împotrivă, abțineri. Deci se uh, adoptă. Și trecem la regii 25. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Regii 26 pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Regii 27 pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 138 pentru împotriva abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. 139 pentru, împotriva abțineri se respinge. 140 pentru, împotriva abțineri se respinge. 141 pentru, împotriva abțineri nu știu ce s-a întâmplat, votăm electronic. N-am înțeles. Votăm electronic, a votat toată lumea, am închis votul, mhm. avem 30 uh, pentru 31 împotrivă, deci se respinge. 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. 142 pentru Împotriva abțineri se respinge. 143 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 144 și regii 13 împreună. Cine pentru? Împotriva abțineri se respingă aceste două. 44 și 145 împreună. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Bun. Acum amendamentul consolidat 4B. Cine pentru? Împotrivă abțineri. Nu, nu, votăm electronic. A votat eh, toată lumea. Am închis votul. Avem 30, 30 la 32, deci se respinge. Acum, con, amendamentul consolidat 4A. 4A. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, verificăm 4A. Bun. Și sigur e sigur. A votat toată lumea. închis votul. Bun, 33 pentru, 28 împotrivă, deci se adoptă. acum, amendamentul consolidat 4C. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum, 165, dacă l-ați găsit. Deci 165. Uh, cine este pentru? La mine pe pagina 14, nu știu dacă și pe lista de vot a PPE la fel. Pe pagina 14, amendamentul 165, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și ajungem la acum la 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 170 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm 170 în versiunea originală, fără amendament oral. Cine e pentru 170 în forma inițială? Pentru? Repet. Cine e pentru 170 în forma originală, fără amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul consolidat 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, facem o verificare. Verificăm la amendamentul consolidat numărul 5, vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 dafür, 21 dagegen. 39 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Trecem la compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Punct procedural pentru ordinea de zi. Eh, Não, Presidente, ainda relativamente ao compromisso 5, Președinte, este un, vorba de compromisul 5, amendamentul 175, nu este incompatibil cu compromisul 5, care tocmai a fost votat. Deci acestea fiind spuse, cred că amendamentul ar putea fi supus la vot ca o adăugare la a amendamentul 175, în care vorbim despre cofinanțarea ajutorului pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Pe de altă parte, compromisul 5 nu se ocupă deloc de această problemă, vorbește de țări aflate în programe de asistență și de regiuni cu habitate prioritare. Deci amendamentul 175 nu este incompatibil cu acel compromis și poate fi supus la vot. Mulțumim pentru intervenție, dar vom continua cu votul așa cum a fost stabilit prin procedură. Trecem la compromisul 7. Cine pentru? Nu, compromisul 7 l-am votat. Trecem la 188 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 189, 190 retras, 192 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Votăm electronic la 192. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Avem 24 de voturi pentru, 36 împotrivă, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 52 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 36 și 196 identice. Pentru, împotrivă, abțineri se resping. 197 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul consolidat numărul 10. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 201-21, identice pentru, împotrivă, abțineri se resping. 202 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 22 verificare electronică. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 22 pentru, 35 împotrivă, se respinge, ITRE 22. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe cu amendamentul buget 5 la pagina 24 la mine, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 6, pentru, împotrivă, se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 și regi 2 identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă i 3 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 3 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Regi 3, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Un rezultat foarte clar se respinge amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 4 caduc. Și trecem la regii 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, I3 4 pentru, împotrivă, se adoptă, I3 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, buget 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 și regii 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12 cu amendament oral, cine pentru, împotrivă, admite, abțineri, se adoptă. Trece, trecem la amendamentul 76, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 a fost deja adoptat, trecem la 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. I36 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Regii 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem acum la votul final, ca întotdeauna electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. 56 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Și acum mai votăm încă o dată rezoluția, mai votăm rezoluția legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Avem 56 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei raportor. Și astfel am mai făcut un pas înainte în ceea ce înseamnă programul LIFE în Europa. Felicitări și Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost disciplinați la vot. Știu că a fost puțin cam mult pentru astăzi. Cei care doresc să mai rămână aici sunt uh, bineveniți. Cei care doresc să părăsească sala pot să facă acest lucru. So, ich würde doch bitten, dass diejenigen, die jetzt an der Debatte. Îi rog pe cei care doresc să ia parte la dezbatere să ia din nou loc, iar cei care doresc să părăsească sala pot să facă acest lucru astfel încât să putem începe, pentru că ne presează timpul și acum îi dau cuvântul raportorului Horst Schnellhardt. Please. Gut, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Se pare că fiecare din sală e foarte ocupat azi. În ceea ce privește acest raport, eu nu am văzut nici un europarlamentar care să aibă un animal pe aici. Nu știu dacă e permis sau nu, eu nu am văzut pe nimeni. Raportul pe care îl avem în față, doamnelor și doamnelor, are de-a face cu animalele de companie câini, pisici transportate pentru alte scopuri decât uh, cele comerciale. De exemplu, o familie vrea să meargă cu cățelul în Olanda și atunci, dacă merg spre un stat terț, ce trebuie să se facă sau într-un alt stat membru. Aceste lucruri le regăsiți în acest raport. Probabil vă amintiți că acum doi ani am cerut comisiei uh, să facă un regulament special pentru Marea Britanie și pentru țările scandinave, pentru că nu existau niciun fel de regulamente. Acum toate acestea sunt reglementate prin această propunere a Comisiei. Apoi mai există niște schimbări care sunt necesare pentru a ne alinia tratatului de la Lisabona. Apoi mai există și două dispoziții de tranziție în ceea ce privește etichetarea animalelor și apoi situația teritorială din fiecare stat membru. Acesta este contextul schimbărilor care au fost făcute în aceste regulamente. Există două capitole importante unul are de-a face cu condițiile sub care pot fi transportate în Uniunea Europeană animalele de companie, iar al doilea capitol are de-a face cu transportarea lor din Uniunea Europeană spre state terțe. Avem și animalele împărțite, câini, pisici și alții pentru care, alte animale pentru care există regulamente speciale. Aici, în aceste capitole, găsim măsuri legate de sănătate. Este foarte clar cum, sunt, se spune foarte clar cum trebuie transportate aceste animale. În linii mari sunt de acord cu propunerea comisiei, doamnelor și domnilor. Și pentru mine și pentru comisie, important a fost să fie facilitat transportul animalelor, dar fără să se pună în pericol sănătatea publică sau sănătatea animalelor. Am încercat să fac astfel încât acest raport să fie ușor de citit, dar există un număr mare de amendamente care au fost depuse. În primul rând a existat o propunere de regulament al Comisiei de la care s-a mers mai departe, de aceea acest raport este unul cu foarte multe pagini, dar e important că există aici o ierarhizare, formatul documentelor, informații generale în documentele de identificare ale animalului, toate acestea sunt conținute în text. Cerem niște date foarte detaliate. Până acum nu era nevoie de toate acestea, era nevoie de semnături de la diferite autorități, ce animale pot fi transportate, ce animale nu pot fi transportate. S-au încercat și falsificări ale documentelor în ultimul timp, așa că noi cred că am reușit să propunem un nou model, dar care conține un model care conține condițiile principale de care e nevoie. Apoi, într-o chestiune m-am îndepărtat de propunerea comisiei. În ultimul timp am tot primit scrisori de la crescători de animale, unde, de exemplu, se folosesc în sanie și există acum o, gran, o, o limită de 5 animale. Aceasta apare și în propunerea comisiei, așa că acești oameni au probleme în ceea ce privește traversarea frontierelor. Așa că în raport am propus că e posibilă o creștere a acestui număr dacă sunt îndeplinite anumite condiții și anume să existe un certificat că respectivii merg la o competiție sau la un alt fel de eveniment și atunci numărul de animale poate fi crescut și cred că e un pas bun pe care l-am făcut pentru că tot existau probleme în acest domeniu, era nevoie de tot felul de documente suplimentare. Cred că acum această problemă a fost eliminată. Apoi există și regulamentul în ceea ce privește vaccinurile toate animalele care merg spre exterior trebuie să fie vaccinate, așa era situația și înainte rămâne așa, însă la animalele între 9 și 12 luni se... acestea pot fi vaccinate doar după 12 luni. Nu e nevoie de un certificat pentru această perioadă când animalele au această vârstă. dar exact de acest punct ne-am ocupat și noi în regulament, astfel încât și animalele între 9 și 12 luni să poată fi transportate dacă sunt îndeplinite condițiile de care e nevoie. Cred că, în linii mari, avem aici o simplificare, am reușit să obținem o simplificare pentru cetățenii noștri, există niște formulări concrete, exacte pentru certificatele animalelor. Și am făcut un mare pas înainte în acest sens și avem un, vom avea un regulament mai bun. În al doilea raport are de-a face cu animale transportate în scopuri comerciale. Aici nu am schimbat nimic din propunerea comisiei. Pentru că comisia propune niște schimbări minore. Până acum, certificatele medicale trebuiau făcute cu 24 de ore înainte, depuse cu 24 de ore înainte de transportare. În practică s-a a reieșit faptul că e dificil într-un interval atât de scurt și atunci s-a stabilit prelungirea acestui termen la 48 de ore. Cred că e foarte bine, e din nou o simplificare pentru cetățeni, dar nu există niciun fel de pericol pentru sănătate. acestea sunt regulile asupra cărora am convenit și cred că putem fi mulțumiți de ele. Alte modificări nu am făcut în cazul acestui raport și acum aștept cu interes ce au de spus colegii mei. Mulțumim, spune președintele. Vom discuta despre cele două regulamente împreună, acest lucru este clar. Acum le dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Paneche, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre lucrurile cele mai importante, cred, este să facem un regulament ușor de înțeles, nu doar pentru profesioniști, pentru veterinari, dar și pentru oameni obișnuiți care au uh, animale de companie. Cred că propunerile raportorului merg în direcția cea bună și numărul amendamentelor domnului Schnellhardt, peste 160, sugerează că a investit foarte mult timp și foarte multă energie în acest dosar și a reușit să pregătească un document relevant pentru mulți cetățeni europeni. Sunt de acord cu propunerile raportorului uh, că un model de, de document de identificare a animalului ar trebui să fie inclus în regulament. Asta ar crește protecția documentelor de identificare la falsificare și aceasta e de asemenea o idee bună. Propunerea ca mai mult de 5 animale să poată acompania proprietarul lor dacă e vorba de o expoziție sau un eveniment sportiv este acceptabilă. Dar ar trebui să creăm niște siguranțe, elemente de siguranță mai bune pentru a nu se folosi abuziv această derogare. Una dintre soluții ar fi să se ceară Uh, o chitanță electronică a intrărilor online. De asemenea, o mai bună integrare a bazelor de date în statele membre ar fi o idee bună. În cazul unei urgențe am putea să obținem informații în legătură cu un animal dintr-un alt stat membru, să verificăm cine e proprietarul și alte informații relevante. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Chris Davis are cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe raportor. N-am niciun fel de critici față de raport. Cred că direcția în care merge este una pragmatică și de bun simț. Și aud numai lucruri bune despre încercarea sa de a simplifica și clarifica formulările. Am câteva întrebări doar. Una este dacă dovada care va fi cerută, de exemplu, uh, la intrarea într-un, uh, într-o expoziție de animale, va fi suficientă pentru a justifica excepțiile propuse, mă întreb în ce măsură există un comerț uh, care ar putea să se folosească de asta și să ofere, de exemplu, documente false. Deci am aici un semn de întrebare și aș uh, dori unele explicații din acest punct de vedere. Și mai am preocupări dacă nu cumva în unele zone propunerea de a înregistra la nivel central n-ar fi o dovadă de suprareglementare. Deși mi se spune că unele state membre au deja acest sistem și poate că ar fi o îmbunătățire de bun simț. Am ascultat aceste argumente, aș vrea să le explorez mai departe în următoarele săptămâni și să văd dacă cineva are comentarii. Însă aștept cu interes uh, să văd ce are de spus Comisia în legătură cu acest raport și îi mulțumesc raportorului. Mulțumesc, Chris Davis. Domnul Rosbach. Doamna Rosbach, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Eu călătoresc cu animalul meu de companie și știu ce birocrație presupune asta din punct de vedere al vaccinării ca să poți să-ți iei cu tine prietenul cu patru lăbuțe. Dar știți că adesea proprietarii nu pot să treacă frontierele împreună cu animalele de companie. Și vreau să mă întreb dacă trebuie să impunem atâtea sarcini, cheltuieli și hârtii și formalități pentru cetățenii obișnuiți. Eu vin dintr-o țară care are un sistem de înregistrare prin chip electronic și prin registrul proprietarilor. Și cred că aici, înainte de orice, trebuie să mulțumesc uh, raportului pentru munca făcută. Ce mă interesează în legătură cu propunerea Comisiei? Uh, mai ales, în primul rând, mă interesează propunerile, amendamentele menite să reducă birocrația și chestiune veterinare. De exemplu, uh, documentele care trebuie îndeplinite, uh, dar și modul în care se pot obține informațiile. În orice caz, lucrul cel mai important este să existe o povară administrativă cât mai mică. De asemenea, putem să prevedem o procedură simplificată pentru microcipurile uh, montate animalelor. Și vreau să întreb pe host dacă ar putea să se aplice asupra acestei chestiuni o procedură simplificată, așadar, pentru, ca, uh, pentru aceste chipuri informatice pe care le vor purta animalele. Cred că acest sistem de urmărire prin microchip va permite, fără dubiu, autorităților locale să știe exact ce se întâmplă fără prea multe complicații, dar, o repet, textul lui Horst cred că îmbunătățește foarte mult uh, propunerea. Mulțumesc! Mulțumim, Ana Rosbach, și acum are cuvântul domnul Schröter. Och även jag tycker det är väldigt bra om människor kan ta med. Mulțumesc foarte mult. Și eu cred că este important și că e bine să putem să ne luăm animalele de companie în călătorii peste frontiere și să se reducă povara birocratică. Eu aș vrea să mă concentrez asupra rabiei. Cred că aici Mm, mai sunt și alte tipuri de infecții pe care animalele le pot avea la intestine și care pot pune probleme. De exemplu, în Suedia eh, se face o mare anchetă ca să se vadă dacă dejecțiile vulpilor nu cumva contaminează, pot ajunge mm, germenii din aceste dejecții la alte animale. Se vorbește de niște cazuri de contaminare. Cred că asta ar putea să pună probleme. Dacă noi, de exemplu, vrem să adunăm uh, ciuperci în pădure, trebuie să știm că trebuie să le sterilizăm sau să le fierbem. Deci nu e vorba numai de animale aici, ci de siguranță în general. Deci sigur că trebuie să facilităm uh, transferul animalelor peste frontieră, dar să ne asigurăm că nu răspândim uh, acest tip de paraziți prin călătoria acestor animale, pentru că altfel s-ar pierde miliarde în economie. și pot să vă spun că cred că trebuie să ne asigurăm că animalele să nu fie afectate de această maladie parazitară și să se prevadă anumite exigențe în materie. Mulțumesc. Vă mulțumim și dăm cuvântul. Vă mulțumim și dăm cuvânt acum comisiei. Domnul Domada se află astăzi alături de noi. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere a Comisiei nu e foarte ambițioasă, în sensul că tinde să încerce să clarifice un sector în ceea ce privește un regulament care, din anumite puncte de vedere, nu e foarte clar și a devenit chiar învechit după adoptarea tratatului de Lisabona. Așadar, propunerea Comisiei nu își dorește să introducă modificări fundamentale uh, la un regulament care credem noi că a funcționat uh, până acum destul de bine. Dacă considerăm că acum 10 ani, când a fost adoptat, a făcut obiectul unor discuții înflăcărate și a unui compromis dificil, totuși putem spune că după 10 ani lucrurile funcționează mai bine și putem fi satisfăcuți și toți cetățenii europeni pot fi satisfăcuți că au posibilitatea și plăcerea să călătorească împreună cu animalele lor de companie într-un mod uh, sigur și fără prea multe obstacole birocratice. Deci propunerea Comisiei în principal își dorește să aducă mai multă claritate și să, uh, să simplifice pe cât posibil regulile actuale uh, să le adapteze, de asemenea, la tratatul de Lisabona. Sigur că ne face plăcere când vedem uh, ce uh, treabă extraordinară a făcut raportorul, domnul Schnellhardt, care uh, este de acord cu noi și își dorește și domnia sa mai multă claritate și, pe cât posibil, o simplificare a regulilor. E vorba de reguli aplicabile direct uh, a milioane de cetățeni europeni care călătoresc împreună cu animalele lor de companie. Așadar, noi am uh, primit cu multă plăcere uh, proiectul de raport al domnului Schnellhardt Eh, sunt acolo o serie de puncte și, și indicații care ni se par bune și ne va face plăcere ca în următoarele săptămâni să eh, colaborăm cu Parlamentul European ca să aducem încă și mai multe îmbunătățiri propunerii Comisiei. Și cu asta vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim și dăm din nou cuvântul domnului raportor. Mulțumesc. Le mulțumesc și colegilor pentru intervenții, pentru discuție. Mulțumesc și comisiei pentru poziție. Doamnelor și domnilor, voi începe cu domnul Davis în ceea ce privește documentele falsificate. Sunt de părere că, după propunerea noastră, acest lucru nu va mai putea fi posibil, pentru că uh, am ales un fel de document în care e clar că trebuie să vină posesorul animalului cu certificatul, cu certificatul medical, deci nu cred că putem vorbi despre falsuri. Și e vorba de un document uniform, valabil pentru întreaga Uniune Europeană. Acest lucru e important. Pentru doamna Rosbach, cred că avem nevoie de reglementare. Am auzit ce probleme ne-au ilustrat ceilalți colegi. De aceea e nevoie de supervizare, e nevoie de control în ceea ce privește animalele, pentru că pot să aibă loc schimbări în anumite regiuni și acestea vor influența și restul teritoriilor. În regulament, da, într-adevăr este prevăzut un microchip pentru identificare. Mie eu mă îngrijorez, nu sunt sigur dacă va putea fi citit în alte state membre. Înainte de 3 iulie 2011 au fost introduse, dar aceste microchipuri sunt citite doar pe timpul transportului. Însă e posibil acum și transportul cu certificate al animalelor. Apoi am primit și o întrebare legată de bazele de date. Știu că există multe cercuri interesante în Parlament și au luat legătura cu mine și le interesează foarte mult o bază de date la nivel european. Dacă acesta ar fi un obiectiv, atunci să vedem ce se întâmplă cu un animal care a fost pierdut, dacă acesta mai poate fi găsit prin intermediul acestui sistem. Ei bine, eu cred că toate acestea nu sunt realizabile. Oricine are o pisică acum trebuie să îi pună și un chip și apoi aceste date trebuie să fie înregistrate într-o într, bază de date. Există milioane de animale, cred că E un volum de muncă foarte, foarte mare și nu cred că își are rostul. Costurile ar fi foarte mari. Nu, un asemenea sistem nu se poate, nu poate fi pus în funcțiune uh, fără niciun fel de costuri. Am discutat și la Strasburg despre etichetarea vitelor și acum ne dorim să existe și pentru animale un sistem de înregistrare centralizat pentru Uniunea Europeană. Nu, noi avem acum un document prin care putem să vedem și starea de sănătate a animalului, dar să punem așa, să dar ca acest aspect să fie obligatoriu, eu cred că s-ar merge mult prea departe. Eu nu văd care ar fi utilitatea de a reglementa așa ceva. De aceea îi, îi rog pe colegii mei să se gândească mai bine. Mulțumesc! Da, mulțumim, domnule Schnellhardt. Acum, Chris Davis, o scurtă intervenție. Doar o întrebare către raportor sau către comisie. Cum s-a spus, au trecut aproape 10 ani de când această legislație a fost prima dată introdusă pentru a facilita uh, transferul uh, câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, mă întreb dacă avem cifre. Câte astfel de transferuri au loc acum în față de câte aveau loc înainte de introducerea legislației? Avem astfel de informații? Există astfel de informații? Comision, Cred că trebuie să ne răspundă comisia, spune domnul raportor, pentru că eu nu pot să vă dau asemenea informații. Da, trebuie să se facă o diferențiere. Da, pentru comerț e posibil, însă în multe state oamenii nu își transportă toți animalele și pe ei nu îi vizează acest regulament. Însă să vedem ce ne spune Comisia despre datele statistice. Da, și pe mine m-ar interesa foarte mult o cifră din partea comisiei, dacă e posibil. Președintele, se pare că acum și ceilalți colegi vor din nou să ia cuvântul, doamna Rosbach. În principiu, am de fapt două întrebări. Am auzit de curând de la colegul Schnellhardt că nu orice medic veterinar poate să elibereze asemenea certificate. Mă întreb dacă e valabil numai pentru Germania. Și o a doua întrebare. Poliția din Danemarca e foarte fericită de identificarea animalelor pentru că nu întot- pentru că e foarte bine pentru ei, nu orice pisică moartă are un chip și atunci aceasta poate să fie tatuată pentru a putea fi identificată. Domnul Schnellhardt. Dar cu asta și închidem lista vorbitorilor. Domnul Schnellhardt are cuvântul și ar după aceea comisia. Da. Nu mai știu care era prima întrebare, am uitat-o, însă a doua întrebare legată de chip. Trebuie să ajungem la un regulament uniform. Apoi, o pisică care este găsită pe stradă nu trebuie să aibă un chip. Chipul nu este obligatoriu pentru toate animalele în Uniunea Europeană. E obligatoriu atunci când se dorește transportarea unui animal în afara țării. Există diferite reguli, asemenea reguli în mai multe uh, state, nu doar în Germania. Apoi, întrebarea legată de medicii veterinari e o regulă nouă și există o autoritate oficială care decide care medici veterinari se pot ocupa de acest aspect. Însă și aici trebuie să avem o privire de ansamblu pentru că în ultima perioadă ne-am confruntat cu multe documente false și de aceea trebuie să introducem o ierarhie, o anumită ordine astfel încât să fie evitate falsurile. Și cred că așa vom ajunge în punctul pe care ne-l dorim. În ceea ce privește trasabilitatea animalelor, aceasta se poate face pentru că în document apare și numele do doctorului și așa mai departe. Dăm cuvântul acum Comisiei. Domnul președinte, mult brevemente, Pentru quel che riguarda le statistiche. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește statisticile, nu dispunem de așa ceva. Asta e adevărul. După cum vă puteți imagina, Comisia nu are puterea de a ști dacă în acest moment se deplasează din Belgia spre Luxemburg un autoturism cu un câine înăuntru și din Luxemburg va trece în Franța. Nu avem cum să dispunem de astfel de statistici, dar sigur că e vorba de milioane de animale care uh, anual sunt transportate dintr-o țară în alta dintr-un stat membru în altul. În ce privește un registru național al tuturor câinilor și așa mai departe, uh, credem că ar fi o povară administrativă excesivă. Regulamentul a funcționat până acum. Singurele probleme pe care le-am uh, întâlnit uh, au fost cauzate de transportul ilegal de animale, deci uh, activități care nu se încadrează în lege. Și aici, sigur că putem avea o discuție referitoare la controle, la resursele pentru controle, dar nu e un subiect care se re- referă exact la lege. În ce privește medicii veterinari autorizați, propunerea comisiei prevede un articol și anume articolul 18, care vorbește despre calificările profesionale ale veterinarilor în general și mai ales, uh, sau în particular, uh, ceea ce privește microcipurile și instalarea de microchipuri. Dar, oricum, în general, e o chestiune care, în mare măsură, e lăsată la latitudinea statelor membre, care trebuie să acorde autorizațiile pentru medicii veterinari cei care fac o serie de operațiuni, cum ar fi vaccinarea, introducerea microchipului și eliberarea pașaportului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim Comisiei și avem și termenul pentru depunerea amendamentelor la data de 27 septembrie, iar la 6 noiembrie vom vota acest raport în comisia noastră. Că despre sesiunea plenară încă nu avem o dată. Mulțumesc tuturor uh, celor care au participat la discuție și ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume un schimb de opinii cu Comisia în ceea ce privește intoxicarea cu metanol din Cehia. Nu e doar o problemă națională, pentru că între timp s-au înregistrat cazuri și în alte țări, iar colegul nostru din Parlament a avut această inițiativă, așa că astăzi dorim să avem o dezbatere cu Comisia pe acest subiect și să vedem cum putem interveni noi la nivel european, astfel încât să se clarifice situația cât de repede. În primul rând voi da cuvântul Comisiei. Nu, întâi domnul Pavel Coc și apoi va avea cuvântul Comisia. Mm. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba cehă. Joi 6 septembrie primul caz de, primele cazuri de otrăvire cu metanol s-au produs în Republica Cehă și asta ca urmare a consumului de actual metilic. Până acum sunt 23 de victime, dar 39 de victime în total sunt în stare gravă în spital. Organele cehe au, autoritățile cehe au reacționat vinerea trecută autoritățile au interzis vânzarea de alcool uh, cu o concentrație mai mare de 20% în toate uh, în toată țara și uh, poliția continuă anchetele. Poliția încearcă să găsească originea acestui metanol. Am cerut ca punctul acesta să fie înscris pe programul comisiei noastre pentru că e vorba de o problemă uh, care nu privește doar Republica Cehă, ci care are influențe și în țările vecine și vrem să știm dacă țările membre n-ar trebui să se coordoneze în acțiunile lor. Polonia, de exemplu, a interzis vânzarea de băuturi alcoolice de origine cehă, Slovacia a urmat același exemplu, Germania se gândește să facă la fel. Așadar, aș vrea să pun o întrebare acestei comisii. De fapt, trei am trei întrebări, întrebări extrem de importante. Cred că e foarte important ca noi, comisia noastră, să fim foarte important, bine informați, pentru că suntem comisia care se ocupă de sănătatea și de securitatea uh, lanțurilor alimentare. Așadar, vreau să știu care e cooperarea Comisiei Europene cu autoritățile cehe, cu punctul de contact ceh, care era calendarul schimburilor de formare, mai ales pentru sistemul de alertă uh, timpurie și de asemenea aș vrea să știu cum poate ajuta Comisia Europeană un stat membru într-o astfel de situație să ia măsurile care se impun și care sunt măsurile care se impun. De exemplu, interdicția vânzării pe teritoriul cec sau interdicția importului alcoolului cec în țările vecine? Eh, Bine, ne dorim să putem discuta mai mult cu Comisia acum și ca să putem auzi, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați membri. Vreau să vă răspund la întrebările pe care tocmai l ați spus, Republica Cehă a anunțat pe 10 septembrie către mecanismul de alertă rapidă și către statele membre în legătură cu aceste cazuri de intoxicare datorată, datorate adăugării frauduloase a unui metanol, al metanolului în băuturi alcoolice. Asta a dus la 23 de cazuri de deces confirmate și acum am înțeles că cel mai, mare, cel mai recent număr este 39 de persoane în spital, eu aveam mai puține 25. În Polonia s-au uh, raportat două cazuri, în Republica Slovacă 8 cazuri de intoxicare ușoară, <clears throat> despre care știm noi, toate cazurile, conform serviciilor uh, din aceste țări, autorităților din aceste țări, sunt legate de consumul de alcool care și avea originea în Republica Cehă. Republica Cehă a interzis vânzarea pe piața internă a oricărei băuturi alcoolice cu mai mult de 20% concentrație de alcool începând cu 12 uh, septembrie. Uh, pe data de 14 septembrie. Comisia și statele membre au fost uh, informate pe 17 septembrie în legătură cu această măsură, prin sistemul uh, de informare. Această interdicție a băuturilor cu mai mult de 20% alcool, care e implementată de Republica Cehă, nu se referă însă și la produsele de export. Prevederea se referă la toate tipurile de băuturi alcoolice, Uh, nu doar la cele de origine cehă, pentru că nu se poate exclude în acest stadiu că se, s-au falsificat și branduri străine aflate în circulație. Problema rămâne deocamdată legată direct de Republica Cehă, din cât uh, știm noi. Există riscul ca produse periculoase să, se, să fie exportate. În Polonia și în Slovacia s-au raportat cazuri de intoxicare și s-au luat măsuri. Polonia a interzis temporar vânzarea produselor cehești cu alcool mai mult de 20% din 16 septembrie și din 18 septembrie de ieri și Republica Slovacă are aceeași măsură, a luat aceeași măsură. Comisia monitorizează îndeaproape uh, situația și e în contact cu autoritățile din Cehia, Slovacia și Polonia, din momentul în care cazurile au fost notificate prin sistemul de alertă rapidă. Și începește întrebarea uh, onorabilului europarlamentar legător cu comunicarea dintre noi și statele membre și țările implicate. Vă pot informa că alte state membre, că adică ne-am hotărât să informăm și alte state membre și să le ținem la curent în legătură cu evoluțiile situației prin întâlniri ad hoc ale Comisiei pentru Sănătate și Securitate. Prima ședință am avut-o pe 14 septembrie și a doua pe 17 septembrie cu autorități din domeniul siguranței alimentare din statele membre. am cerut informații de la Republica Cehă și de la Polonia pe 13 septembrie și vom avea o nouă ședință pe 21 și din nou vom primi informații proaspete pe această chestiune. În toate aceste ședințe am subliniat nevoia ca în acest caz trebuie să avem o comunicare cât mai rapidă și mai uh, eficientă. Pot informa de asemenea că guvernul ceh revizește își revizește măsurile. Astăzi Comisia a cerut autorităților din Cehia, la întâlnirea Coreper din Consiliu astăzi uh, și la o conferință telefonică între comisarul Dali și ministrul ceh Leo Riga, să extindă area, de măs- area măsurilor, area de aplicare a măsurilor și la exporturile de băuturi alcoolice din Republica Cehă. Am informat Republica Cehă că în cazul în care aceste măsuri nu sunt extinse la exporturi, Comisia va lua măsurile care se impun pentru a proteja consumatorii europeni și alte state membre și ca să evităm să se ia măsuri unilaterale de către alte state membre. În ce privește asistența pe care o putem oferi Republicii Cehe, comisarul Dali a oferit în această dimineață în teleconferință cu ministrul ceh, a spus că este gata să ajute fără să specifice tipul de acțiuni care acestea trebuie încă definite și asta sigur depinde în prima fază de nevoile Republicii Cehe. Cehia trebuie să identifice ce fel de ajutor are nevoie. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Mai mulți colegi doresc să ia cuvântul. În primul rând, domnul Mastal, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de parlamentar provenit din Republica Cehă, dar și în calitatea mea de medic și de cetățean, îmi permit să, spunem, să, să spun că situația este foarte gravă. Cred că uh, am dreptate să fiu surprins de reacția tardivă a autorităților. Eu cred că, mă rog, conform informațiilor de care dispun, autoritățile ar fi trebuit să reacționeze mult mai rapid și să uh, introducă, să, mă scuzați, să interzică uh, circulația acestor produse care amenință sănătatea cetățenilor. Ar fi trebuit rezolvat această problemă mai devreme și cu alte metode. Noi, din păcate, în Cehia n-am reușit să acționăm astfel, așa că au rămas uh, de luat doar măsuri dureroase și tardive, din păcate. Iată, avem un număr ridicat de decese impactul este și economic, pe altă parte. Din păcate, cei care au respectat regulile au fost afectați. Sigur, eu sunt conștient că e în joc uh, și reputația Republicii Cehe, care a fost afectată. Eu aș întreba uh, ce uh, măsuri legislative de verificare vor fi întreprinse. Sigur că am putea și noi, europarlamentarii, să învățăm o lecție de aici, pentru că noi tocmai pregătim o nouă directivă Uh, privitoare la amenințările la adresa sănătății cu caracter transfrontalier uh, și sistemul de alertă și de cooperare, de schimb de informații trebuie îmbunătățit. Aceasta este o situație de urgență plătită scump de toată lumea și aș veni și eu în completarea colegului meu. Ce măsuri și de ce amploare uh, a, a fost, în ce măsură, mă scuzați, și uh, cu ce urgență a fost uh, informată Comisia Europeană de către guvernul ceh? Și ce așteaptă Comisia de la Guvernul Ceh în ce privește calendarul? Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Țabrnoch. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Uh, e o catastrofă și nu mă tem uh, de cuvinte. E o catastrofă care a lovit Republica Cehă cu consecințe tragice pentru întreaga țară și pentru numeroase familii. Iată câte victime s-au înregistrat și efectele sigur că sunt și economice și uh, fenomenul are o dimensiune internațională. Subliniez că este o situație absolut uh, excepțională. Uh, o situație care niciodată nu se mai produsese în țara noastră până acum, o situație nemai întâlnită deci. Astfel încât se poate asemăna situația cu ce s-a întâmplat în Estonia în 2001, cu o, la fel, o otrăvire cu etanol în masă. Și au, s-au mai înregistrat asemenea cazuri, dar nu în Republica Cehă. Eu am cerut uh, ministrului ceh al sănătății uh, informații înainte de a veni la această reuniune, deci uh, pot să vă spun că dispun de informații complete și aș dori să împărtășesc unele dintre ele cu uh, dumneavoastră. Eu vă asigur că guvernul ceh uh, ia măsuri energice. S-a menționat că încă din 12 septembrie s-a uh, interzis vânzarea de produse alcoolice la chioșcuri. Uh, în 14 septembrie s-a interzis fundarea uh, tuturor băuturilor alcoolice cu conținut uh, mai mare, mai mare de 20% în alcool. Și vă asigur că Republica Cehă a efectuat foarte bine controlele uh, timp de da, mă rog, până acum s-au efectuat mai mult de 4.000 de controle în 2011 și în acest an mai mult de 16.000 de controle și Niciun uh, control uh, nu a relevat uh, conținut de metanol în băuturile alcoolizate. În situația actuală e vorba de metanol, deci Însă prezența acestuia nu e da, cauzată de probleme de producție, ci a, a fost adăugat în aceste uh, băuturi ulterior producției și e interesant de constatat că vânzarea de alcool e considerabilă. În 2010, 90 uh, de kilograme de metanol au fost uh, importate, mai ales din Germania. Și uh, în 2009 au fost importuri masive din Rusia. Și vreau să vă spun că problema este foarte complexă unul din aspectele ei e păstrarea încrederii străinătății în Republica Cehă. Trebuie ca noi să dovedim că suntem capabili să rezolvăm această problemă. E important să avem o comunicare foarte eficientă. Eu sunt convins că întotdeauna trebuie să oferim toate informațiile imediat și în mod complet și să cooperăm cu toată lumea pentru a rezolva această problemă tragică. Și aș avea câteva întrebări pentru comisie. Eh, bine, parțial eh, e adevărat că deja reprezentantul Comisiei a răspuns, dar în primul rând aș întreba în ce mod se desfășoară și se va desfășura în continuare co- eh, comunicarea între Republica Cehă, Comisia Europeană și alte state membre. În al doilea rând, cum poate ajuta Comisia Republica Cehă și alte țări să rezolve această problemă? În al treilea rând, ce lecții putem noi învăța din acest caz foarte grav? să vedem ce activitate putem face noi ca legiuitori. În comisia noastră ne vom ocupa, iată, de această problemă, cu siguranță. Mulțumesc. Îi voi da cuvântul și doamnei ministra sănătății din, Cehi, din Cehia. Posta ministra sănătății, doamna Roitova. Am tu situație ca o velcu catastrofu zemi. Mulțumesc, sunt conștientă de această situație pe care o consider catastrofală, mai ales pentru că au fost decese și pentru că au fost multe persoane spitalizate. Ce, ne, ce e foarte important pentru noi toți este încrederea, pentru că funcția publică uh, este extrem de importantă. Funcția func- și funcționarea pieței unice europene este în, uh, pusă sub întrebări. De la început trebuie să spun însă că guvernul ceh a făcut, a acționat într-un mod uh, foarte transparent, uh, de asemenea în ce privește informațiile oferite mass media publicului. De asemenea, uh, cooperarea transfrontalieră între autoritățile competente e foarte intensivă și sunt mulțumită că sistemul de transfer al informațiilor prin sistemul de alertă al Uniunii Europene funcționează bine. În ce privește termenele. Dați-mi voi să corijez informațiile. Reprezentantul Comisiei a spus că primele informații au fost introduse în sistem pe 10 septembrie. Pe 10 septembrie informațiile au fost făcute publice. Ele deja erau date de pe 8 septembrie, două zile după primul deces, după decesul primului cuplu din Republica Cehă. Uh, Republica Cehă face tot ce poate pentru ca acest alcool periculos să nu mai circule și sunt uh, uh, eu aș zice că fiecare sticlă de alcool să aibă ca un fel de certificat de naștere pentru a ne asigura că fiecare sticlă care circulă și e utilizată este sigură. Deci, uh, Întrebarea este dacă se pot uh, introduce restricții și la vânzările pe internet. Lucrul care mă apasă, care mă preocupă, este modul în care colegul nostru Box a informat președintele Comisiei în scrisoarea sa. Permiteți-mi să mă opun mai ales unui lucru, unui punct pe care îmi permit să-l citez. O parte de, din populația Republicii Cehe Are un sentiment foarte puternic de abandon și de alienare. Au senzația că sunt abandonați de propriul lor guvern și de aceea este foarte important ca Parlamentul European să se aplece asupra acestei chestiuni. Nu sunt de acord cu cuvântul folosit de colegul Poț și consider că e uh, o chestiune nejudicioasă. Poate că vine asta din faptul că vor fi alegeri regionale în curând și că încearcă să transfere o parte din responsabilitatea guvernului social-democrat actual, deși nu e o, un membru activ al guvernului cec în acest moment. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. M-ar bucura foarte mult dacă am putea încerca să lăsăm la o parte chestiunile interne ale Cehiei. Suntem. Președintele, există o problemă cu interpretarea. Nu. Aș putea încerca să vorbesc în limba engleză, spune vorbitorul. Dacă îmi permiteți să o iau de la început. Eu sunt de părere că partea legată de politica internă a Cehiei trebuie lăsată deoparte din această dezbatere. Și colegii care sunt prezenți aici cred că sunt de acord cu mine. A fost o măsură foarte bună faptul că a existat această avertizare și că trebuie acționat oricine ar fi făcut așa, și eu. Eu nici nu m-aș fi gândit să discutăm, dar eu mă bucur că colegii noștri au venit cu această propunere. Pentru că noi ne ocupăm de medicamente, de tot felul de pericole care amenință sănătatea cetățenilor și un asemenea punct ar trebui să ocupe un loc mult mai important pe ordinea noastră de zi. Mie îmi este foarte clar că nu putem împiedica activitățile criminale. Există răufăcători care, oamenii vor să, care, care vor să le facă rău celorlalți și e foarte greu să îi împiedicăm. Însă ce putem noi să facem? Putem avea o rețea foarte bună de control. Tot ce am putut să citesc în uh, presă, în ziarele din Germania și Anglia, am citit toate știrile. Mie mi se pare foarte bine că s-a intervenit rapid și au fost interzise băutorile alcoolice cu o concentrație de alcool de peste 20%. De care aspect nu sunt destul de sigură. Sunt de acord cu colegul Mastelca. Nu sunt sigură de rapiditatea cu care a acționat guvernul ceh. Pentru că în o, într-o asemenea situație, fiecare oră e importantă. Am ascultat cu atenție și cele spuse de comisie, totul sună foarte bine. Da, sistemul funcționează bine atunci când un stat aver, dă o avertizare. E bine că s-a acționat așa se bine, e bine că comisarul uh, a discutat cu premierul ceh, totul e de salutat. Însă mă interesează trei lucruri. În primul rând, mă interesează foarte mult dimensiunea temporală. Aș dori să știu când a fost cunoscut primul caz în Cehia, la un spital, la un doctor, indiferent unde. când a implementat mai apoi această interzicere guvernul ceh, apoi când a fost informată Comisia Europeană. Cred că acest lucru se face în 48 de ore, dar nu sunt sigură cum s-a acționat. Și apoi aș dori să mai știu și următoarele. Colegul de la Comisie a spus că se iau măsurile de care e nevoie când, atunci când nu e sigur cum este afectat și exportul. Dar există niște măsuri de siguranță care trebuie luate. Însă aveți asemenea măsuri ajustate pentru problema din Cehia? Ce vreți să faceți în viitor când vreți să implementați aceste măsuri de siguranță? Eu cred că suntem bine unde suntem, în punctul în care ne aflăm acum. Nu cred că în trecut lucrurile s-au desfășurat atât de repede cât ar fi trebuit. Ca și la falsificarea medicamentelor, și aici vedem că există această problemă prin care sunt otrăvite produsele, acestea devin periculoase și aș vrea să știu dacă Comisia are un plan acum vor încerca să ajungă, nu doar Comisia, ci și Guvernul Ceh, să ajungă la sursa problemei. Să încerce să ajungă la aceasta și să asigure o siguranță mai bună pe viitor. Mulțumim, doamnă Berend. Are cuvântul domnul Pot acum. Thank you, Chair. Uh, bude velmi krátké, protože Mulțumesc. Uh, și acum în limba cehă, foarte pe scurt, domnule președinte, deoarece comisia practic a răspuns tuturor întrebărilor mele. Uh, de asemenea, mulțumesc pentru că ne-a propus să ne acorde ajutor și cred că propunerea dumneavoastră depinde sigur și de ceea ce va dori guvernul ceh. Însă vă mulțumim e unul din lucrurile pe care, într-adevăr, vroiam să îl ascult de la dumneavoastră. În al doilea rând, cred că pot spune că vorbesc în numele tuturor membrilor acestei comisii, exprimând compasiunea și condoleanțele tuturor familiilor afectate, tuturor familiilor victimelor, tuturor persoanelor care acum se află în comă, la spital, doar pentru că au consumat uh, anumite băuturi pe care le-au cumpărat uh, din comerț. Și în ce privește atacurile la persoană, nu am niciun comentariu. S-au pus o serie de întrebări comisiei, așa că acum vă rugăm să ne răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. A existat o întrebare legată de timp, de aspectul cronologic. La data de 10 septembrie, Comisia a primit înștiințarea Republica Cehă. La data de 8 septembrie a folosit sistemul de urgență de informare și această avertizare nu a ajuns exact în același moment. Informația care a fost dată la data de 8 septembrie vorbea despre niște probe luate la data de 6 septembrie. Așa apar lucrurile în documentele noastre. Vă pot spune doar informațiile pe care le am la dispoziție. După aceea, am spus și înainte, apoi, la data de 10 septembrie, am primit avertizarea și am avut o primă ședință de informare cu țările implicate. Acest lucru se întâmpla la 13 septembrie în Comisia Permanentă cu privire la siguranța anima- alimentelor. Apoi la întrebările doamnei Rothberend. Dacă Comisia a ajustat măsurile în cazul Cehiei, Republica Cehă a luat măsura de a interzice vânzarea băuturilor alcoolice cu o concentrație mai mare de 20% de alcool spre consumatori. Acest lucru a fost interzis în Cehia și acoperă toate băuturile alcoolice, fără să se specifice tipul sau proveniența băuturii în cauză. Și în Slovacia și în Polonia s-au luat asemenea măsuri pentru băuturile alcoolice importante. Astăzi, comisarul Dali s-a, i-a spus clar premierului ceh că aceste măsuri nu vor fi extinse și produselor de export din alte state membre. dar Comisia vrea să ia măsuri. Nu am specificat și nici nu ne la îndemână acum să vedem exact cum putem opri răspândirea acestor băuturi alcoolice periculoase. Nu avem informații, nu știm exact care băuturi sunt cele cu probleme. Nu avem niciun fel de garanții, nici în legătură cu care tipuri de băuturi pot să fie scoase de sub interdicție. Dacă nu se va cere o interzicere a exporturilor, atunci Comisia va lua niște măsuri asemănătoare cu cele luate de guvernul ceh, dar la nivel de Uniune Europeană, și anume o interzicere a exporturilor la nivel european a băuturilor alcoolice. Sursa. Și aceasta a fost o întrebare identificarea otrăvirii. Sursa nu a fost găsită, există o anchetă efectuată de poliție și poliția trebuie să se ocupe de acest lucru. Noi nu avem niciun fel de informații suplimentare. Există o anchetă în desfășurare, dar în care noi nu putem oferi niciun fel de sprijin. Vorbim de niște produse falsificate din diferite tipuri de alcool. Mărcile în cauză au fost făcute publice, cele care se cunosc. Această informație a fost făcută publică, însă sursa ca atare încă nu a fost descoperită. Apoi, ajutorul pe care l-am putea noi furniza. Am spus deja, comisarul Dali a spus că este dispus să ofere ajutor. Nu pot intra în detalii specifice. S-ar putea să ajutăm la analizele de laborator în continuare. Nu avem încă niciun fel de plan concret în ceea ce privește ajutorul pe care l-am putea furniza. Președintele, trebuie să spun că am rămas fără cuvinte. Există o parte din colegi care doresc să ia din nou cuvântul. Doamna Rodberend are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima alertă pe care o cunosc în ultimii 20-30 de ani, care are de a face cu probleme de alimente infestate. Trebuie să spun că vorbim despre ceva special. Eu stau relaxată pentru că nu consum băuturi alcoolice care să aibă un conținut de alcool de peste 20% dar am două rugăminți. Prima e următoarea. Avem reguli relativ clare în Uniunea Europeană despre felul în care o informare trebuie să aibă loc dintr-un stat membru spre toate celelalte state membre atunci când există o problemă cu alimentele, o problemă de igienă alimentară și așa mai departe. Dacă e adevărat că la data de 6 septembrie la probe s-au descoperit primele urme de metanol, atunci Cehia în 8 și 9 septembrie au introdus datele în sistemul de alertă care au ajuns mai târziu la noi și dacă lucrurile stau așa atunci avem o problemă. Ar trebui să întrebăm Cehia ce a făcut în intervalul acesta de zile. Apoi, mi se pare corect faptul că a fost interzisă vânzarea băuturilor alcoolice cu o concentrație de peste 20%. Însă e un lucru cinic ceea ce se întâmplă la noi în țară, da, e interzis, ne interesează, însă în ceea ce privește exporturile nu ne interesează. Faptul că exporturile nu au fost și ele oprite rapid e pentru mine de neexplicat. Poate că nu am capacitatea intelectuală necesară pentru a înțelege. Apoi, a existat o reuniune în 13 septembrie și în alte date dar m-aș fi așteptat ca să, discută, să se discute deja despre măsurile de siguranță. Astăzi suntem deja în data de 19. Ce a discutat comisarul Dadi cu premierul? Eu mă aștept deja la ceva. Aveți vreo garanție că mâine va fi interzis și exportul, dacă nu aveți niciun fel de garanție, atunci vreau să văd ce fel de măsuri de siguranță veți lua. Cum le veți explica cetățenilor europeni dacă ajunge o sticlă de uh, alcool cu metanol în Italia, de exemplu. Și atunci ce spunem? Nu, am așteptat până ce au acționat cehii. Nu, nu puteți să acționați așa. Vorbim de o chestiune de viață și moarte. Apoi, sursa. E clar că băuturile sunt încă contaminate pentru că sursa încă nu a fost găsită. Îl apreciez pe domnul Dali, vă apreciez și pe dumneavoastră, dar trebuie să vă asumați responsabilitățile pe care le aveți. Mulțumim, doamnă Rod Berend. Are cuvântul acum domnul Mastalca, iar apoi doamna Riotova. Předsedo, eh, já bych měl jenom doplňující otázku. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun o întrebare complementară după afirmațiile reprezentantului Comisiei Europene. Mai întâi dați-mi voi să spun că nu cred că e o chestiune de politică internă uh, legată de alegerile regionale din Cehia. Uh, nu, nu cred că este o, e o problemă de care am vorbit împreună cu mediatorul uh, pentru că e vorba de o problemă de sănătate a cetățenilor europeni. Așadar, întrebarea mea către Comisia Europeană, care e diferența între a introduce o dată în sistemul de alertă în 8 septembrie și apoi accesibilitatea acestei informații două zile mai târziu. Deci cum faceți distinția între aceste două lucruri? Între momentul în care a fost introdusă data în sistem și după aceea când a devenit accesibilă data și cine Uh, e vinovat că a durat două zile până când aceste informații au devenit uh, disponibile. E vina Republicii Cehe și apoi permiteți-mi ca în calitate de membru supleant în această comisie, când vorbea colega Poță de condolențe, spun și eu același lucru. Mulțumesc, doamna Roitova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să explic sau să precizez cronologia. Pe 6 septembrie a decedat un cuplu care a băut alcool la o petrecere și doar la, la o petrecere câmpenească și uh, la autopsie s-a dovedit că era vorba de o intoxicație cu, actol, cu alcool metilic. Asta s-a întâmplat în prima zi. A doua zi au apărut alte decenii în acea, decese în aceeași regiune, uh, Moravia de Nord. Deci nu cred că puteau să se sesizeze prin sistemul de alertă rapidă toate cazurile de intoxicare, ci doar toate cazurile în care a devenit clar că era efectiv vorba de o problemă sistemică. Faptul că oamenii s-au intoxicat cu alcool metilic uh, din prost distilat. Asta sunt lucruri care se întâmplă în toate țările membre. Dar, sigur, nu acesta e motivul să nu transmiți o alertă imediată. Alerta se transmite în momentul în care autopsia dovedește că e vorba realmente de o intoxicare. De aceea trebuie să existe acest sistem să fie activ și funcțional, să ne amintim de problema castraveților uh, contaminați unde au existat false alerte privind originea castraveților și rezultatul a fost distrugerea uh, producției de castraveți din țări întregi. Și de asemenea există și anumită adecvare și cred că ceea ce uh, gândim noi astăzi uh, în Republica Cehă este că trebuie să existe o, niște măsuri proporționale. Mă bucur că Comisia a decis să ceară Republicii Cehe să interdică exportul de băuturi alcoolice, pentru că asta ne uh, eliberează mâinile cumva și poate să fie o măsură adecvată. Mulțumesc pentru atenție. Děkuji. bych chtěl jenom zopakovat jednu otázku. Mulțumesc, domnul Tabernov, din nou. Mulțumesc, vreau să repet o întrebare deoarece încă nu s-a răspuns la această întrebare. Deci, noi avem o directivă privitoare la amenințările transfrontaliere la adresa sănătății. Aș dori să știu ce lecții putem noi învăța pentru munca noastră de legiuitor pe viitor. Deci noi nu suntem uh, executivul, noi suntem legiuitorii. Deci ce putem noi face pe viitor ca să nu se mai întâmple așa ceva? Aș dori ca reprezentantul Comisiei să ne spună dacă noi putem face ceva ca legiuitori ca să nu se mai întâmple așa ceva. Deci, care ce lecții putem noi învăța în munca noastră de legiuitori? Deci, ca să îmbunătățim sistemul actual pe viitor. Mulțumesc. Într-adevăr, există deja legislație în acest sens. Avem sistemul de avertizare timpurie pentru alimente și furaje, însă e clar că există un vid, un gol între intrarea informației în sistem și data la care a fost primită. Da, a trecut un sfârșit de săptămână între timp, însă totuși trebuie să vedem de ce s-a ajuns la această întârziere. Pentru că, vedem, e diferență de zile. Așa că probabil ar trebui să discutăm între coordonatori, să vedem dacă la următoarea sesiune plenară sau altcândva mai putem discuta acest subiect, pentru că e clar, orice minut, orice oră contează. Există oameni care și-au pierdut viața și mulți oameni. Apoi, în ceea ce privește interzicerea exporturilor, nu cred că s-au spus destule în acest sens. Acum dau cuvântul din nou Comisiei pentru a putea răspunde la întrebări, în măsura în care poate. Mulțumesc! În primul rând, vreau să clarific următorul fapt care s-a spus deja. La data de 6 septembrie. S-a introdus informația, nu, în, în data de 6, iar în 8 a ajuns informația. De ce? Probele au fost luate în data de 6. Nu orice fel de probe de laborator trebuie, intră rapid în sistemul de avertizare, ci acestea trebuie confirmate întâi. Așa că e nevoie de o muncă analitică înainte de a se confirma un rezultat. Atunci au fost introduse informațiile, iar în data de 10 au ajuns la comisie. Apoi, ce fel de învățăminte putem trage de pe urma acestui caz? cât timp acest caz nu a fost clarificat, cât timp nu știm cum s-a ajuns la acest caz, e unul singular, așa că nu pot să mă exprim astăzi pe acest subiect. E o întrebare care nu îmi revine mie ci ar trebui întrebate și alte servicii ale comisiei, și anume cum putem evita asemenea cazuri pe viitor. Însă, în primul rând, trebuie să avem o imagine completă a situației. Nu mi-am mai notat nicio întrebare adresată mie. Îmi pare rău dacă am uitat ceva. Președintele, bine și cu acestea am încheiat această dezbatere sunt alături de familiile care au avut de suferit. Voi face acest lucru și sub formă scrisă. Trebuie să vedem unde există greșeli în sistem. Pentru asta trebuie să ne facem timp. Încă o dată le mulț- îi mulțumesc colegului Poc, care a cerut introducerea acestui subiect pe ordinea de zi. Cred că e foarte important, e inform, e, a fost foarte important și pentru mine, așa că din nou mulțumesc și sper că din partea Comisiei se va face tot ce este posibil astfel încât, a, astfel încât să se atenueze consecințele acestui caz și să nu mai aibă nimeni de plătit cu viața. Încă o dată mulțumesc pentru discuție, mulțumesc comisiei și cu acestea am încheiat ziua de astăzi. Mâine începem de la ora 10 cu reuniunea comisiei noastre. Coordonatorii se întâlnesc la ora 9. Mulțumesc!